Saben que la desaparición de los estudiantes se eh, ha generado un movimiento. După cum știți, dispariția acestor studenți a generat o mișcare de solidaritate puternică în toată țara, așa cum era și de așteptat. Și îi urez bun venit eh, domnului Bernabe Abraham Gaspar și doamnei Leitao sunt părinții uh, studenții, unul dintre studenții dispăruți. După cum știți, Parlamentul a adoptat pe 22 octombrie o rezoluție urgentă solicitând luarea de măsuri specifice pentru anchetarea acestui caz. Ca urmare a acestei rezoluții, am primit o scrisoare care a invitat pe membrii acestei subcomisii să călătorească în Mexic o scrisoare din partea ambasadorului mexican care ne-a oferit ocazia să vizităm Mexicul și să analizăm aprofundat situația și trebuia să primim și acces nelimitat. O să încercăm, deci, să profităm de această invitație și în numele întregului Parlament European vreau să vă urez bun venit, să vă mulțumesc că ați venit și să uh, exprim compasiunea pentru situația prin care treceți. O să facem tot posibilul pentru a vă ajuta și pentru a ne asigura că veți primi răspunsurile pe care încă nu le-ați primit. Parlamentul este alături de dumneavoastră și noi în această subcomisie recunoaștem munca importantă pe care ambasada din Bruxelles o face, pentru că ambasada ne-a ținut la curent cu toate evoluțiile din uh, investigație și cu tot ce ținea de poliție, de curți și așa mai departe. Doamna Marcas este mama lui Jorge și domnul Gaspar este tatăl lui Abraham. O să vă dau cuvântul Puteți vorbi în orice ordine doriți. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar aveți mai multe minute pentru a vă expune situația și apoi vom avea discuție cu membrii acestei subcomisii. A trebuit să spun că președintele Comisiei Eurolat este și el prezent, domnul Ramon Bernabe, și domnul Blanco este prezent președintele delegației pentru relațiile cu Mexicul. Aveți cuvântul. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Aș dori să încep prin a vă mulțumi că ne-ați invitat astăzi aici. Reprezentăm părinții celor 43 de studenți care au dispărut. suntem aici pentru a vă cere sprijinul. Vrem să solicităm guvernului mexican să ne ajute să ne găsim copiii. Vrem să se facă dreptate. Am solicitat ajutorul guvernului mexican de pe 26 tot pledăm și ne rugăm de guvernul mexican să ne ajute să ne găsim copiii. Și pe 26, când au avut loc aceste evenimente, poliția a fost cea care ne-a luat copiii pe sus. Deci știm că poliția știe ce s-a întâmplat cu ei. Nu știm de ce. Ne ascund uh, realitatea, nu știm exact care este situația. dar vorbim de polițiști oficiali care i-au arestat. Au trecut mai bine de patru luni de atunci și tot solicităm guvernului să acționeze și singura informație pe care o primim este că fiii noștri sunt în morminte comună, în grob comune, dar am auzit din alte surse că uh, fiii noștri nu sunt de fapt în aceste gropi comune. Au fost arestați trei oameni care au fost, uh, se presupune că au fost implicați uh, în eveniment, care au spus că copiii noștri au fost incendiați. Noi suntem agricultori, locuim în zona în care au avut loc aceste așa zise evenimente și avea nevoie de foarte mult lemn și foarte mult combustibil să poți să incendiezi atât de multe cadavre. Iar locul unde uh, teoretic au avut loc aceste incendieri este plin de pietre și pietrele ar fi suferit uh, degradări în urma acestor incendii. Deci, practic, nu știm ce se întâmplă. Solicităm guvernului să se asigure că se face dreptate. Uh, vrem ca guvernatorul să fie investigat pentru că uh, e clar că este implicat în această situație. Mm, și-a preluat mandatul în 2011, an în care doi uh, polițiști au ucis doi studenți. Deci vrem ca guvernatorul să fie anchetat, la fel și armata, pentru că i s-a solicitat ajutorul Există o zonă militară la doar 300 de metri de locul unde, au avut, unde s-au întâmplat aceste evenimente. Armata i s-a solicitat protecția și armata nu a făcut nimic. A existat un student care a fost rănit, am solicitat o ambulanță, dar nici asta nu s-a întâmplat. nu s-a oferit uh, protecție și s-a spus că studenții ar trebui să-și asume consecințele. Dincolo de orice altceva, știm că acești studenți nu au avut nicio legătură cu traficul de droguri. Mulțumesc, uh, doamna Hilda Alahenio. Vreți să luați cuvântul? Bună dimineața, aș dori să încep și eu prin a vă mulțumi pentru că ne-ați invitat astăzi aici și pentru că ne ascultați. Am uh, venit să vă solicităm să interveniți pe lângă guvernul mexican în numele nostru. Vrem ca guvernul să-și desfășoare ancheta așa cum trebuie. Nu mai credem în guvern pentru că ne-au mințit de la bun început chiar de când au dispărut copiii noștri, ne-au uh, spus că sunt, au fost aruncați în uh, grob comune. Au vrut să ne dea rămășiță umană care nu aparțineau copiilor noștri și au încercat să le prezinte ca fiind ale copiilor noștri. Deci uh, vrem dovezi, vrem, acum ni se spune că uh, toate cadavrele au fost uh, incendiate, dar unii oameni de știință spun că există o mulțime de elemente care sunt necesare pentru a arde uh, cadavrele. Criminalii din Guerrero, când omoară pe cineva, nu mai pierd timpul să incendieze cadavrele. Uh, îi lasă pur și simplu acolo și acum guvernul ne spune că a fost crimă organizată, dar noi în Guerrero suntem guvernați de crimă organizată. Uh, și guvernul știe foarte bine acest lucru și nu face nimic pentru a încheta uh, situația, dar poate și ei au ceva de ascuns. Guvernor, guvernatorul trebuie să știe, pentru că până la urmă el este guvernatorul provinciei Guerrero. Președintele iarăși e președinte, ar trebui să știe ce se întâmplă în Mexic. Din păcate, ca să știi exact ce se întâmplă în Mexic, nu poți decât să vii în vizită în Mexic. Străinii care au venit în Mexic încercând să afle ce se întâmplă au fost și ei uciși, au fost îngropați în gropi comune. Asta se întâmplă în Mexic. Suntem uciși, suntem aruncați în gropi comune, practic suntem un cimitir în masă. Asta suntem de fapt acum, suntem cimitirul Mexicului. Deci guvernul nu anchetează nimic și noi nu credem că fii și fiicele noastre au fost uciși și uh, incendiați. Poliția a fost cea care i-a luat pe sus. Uh, armata a fost uh, complice, nu a oferit uh, niciun fel de, de sprijin, din potrivă au, apli- au uh, aplicat chiar presiune. Avem uh, un uh, clip video în care poliția ă, desfăcea cartușele pentru cartușele armelor și studenții întrebau de ce, pentru că în 2011 au fost uciși doi studenți, nu s-a întâmplat nimic cu guvernatorul, acum sunt mai mulți studenți care au fost uciși și răpiți și uh, guvernatorul a demisionat și e bine mersi, e liber. Uh, acum lansează o cariera politică a fiului lui, care va candida la președinție. Deci nimic nu se anchetează, ni se spun tot felul de lucruri, dar vrem să știm unde sunt copiii noștri. Sunt uh, morți, sunt în grob comune. Vrem, vrem adevărul, vrem o anchetă uh, corectă, pentru că, așa cum am spus de la început, dacă am fi acceptat uh, cadavrele, Uh, care ne-au fost oferite, am fi îngropat uh, și onorat uh, cadavrele altor oameni. Sunt 43 de studenți care au dispărut din această regiune mm, și totuși ni se spune că în Mexic nu există nicio problemă, nu se întâmplă nimic. Tocmai de aceea, dacă aveți curajul, veniți în Mexic, pentru că uh, e riscant să, să vii în Mexic. Noi suntem, până și părinții au fost uh, bătuți, dar o să continuăm lupta și tocmai de aceea vă solicităm sprijinul. Vrem să forțați guvernul să ancheteze situația așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Pros de la, de la Asamblea, antes quiero eh, saludar la presencia de, de un grup. Mulțumesc. Uh... Vreau să urez bun venit unui grup de vizitatori pe care i-a invitat Joseph. Ei vin din Austria. Îmi cer scuze că le mulțumesc pentru prezență și urez bun venit jurnaliștilor din mass media Mexic, din Mexic. Dau cuvântul doamnei Lohbile. Mulțumesc, doamnă președinte. Să vorbesc germană, nu știu dacă există interpretare. Vă mulțumesc că Vă mulțumesc că sunteți eh, alături de noi astăzi. Vă mulțumesc că nu ați renunțat eh, la luptă, nu ați reușit, nu ați renunțat să înțelegeți ce s-a întâmplat cu copiii, cu acești copii, așa cum Așa cum a spus procurorul uh, general în Mexic, uh, studenții au fost arestați de poliție, iar, a fost, a, iar apoi au fost predați uh, la Guerreros Unidos și au fost executați de aceștia. Unul din membrii acestui grup a declarat că a împușcat 15 studenți. Dar nu există și nu găsesc nicio anchetă care să care să analizeze uh, balistic ce s-a întâmplat. Trebuie să existe urme și nu a confirmat nimeni versiunea care spune că trupurile au fost, cadavrele au fost arse, nu a văzut nimeni uh, urme de foc, chiar dacă localnicii ar, ar fi văzut acest lucru, dacă ar fi avut loc, dacă s-ar fi făcut un foc și ar fi fost arse cadavrele. S-a spus că, și s-a spus mai multe ori, că se poate ca soldații să fie implicați în dispariția acestor copii. Nu știm dacă e adevărat sau nu. În anii 70, Au dispărut uh, foarte mulți în Guerrero. Nu spunem că este o legătură directă, dar așa înțelegem care a fost comportamentul armatei atunci. Iar noi, Parlamentul, ar putea să cerem autorităților să efectueze o anchetă și să se asigure că autoritățile de ordine um, de, apropo, autoritățile de aplicare a legii sunt trase la răspundere. Am putea să ne deplasăm în Mexic, în, iar înainte am putea să avem un schimb de păreri cu ambasada. Domnule Panzeri, aveți cuvântul. Relativamente poco tiempo, de acord? Nu avem mult timp, vă rog, dacă vreți să, să, ne, să ni se și răspundă. Sì, ma molto, molto brevemente, anche se... Foarte pe scurt. Vă spun că pentru noi e puțin dificil să înțelegem ce trăiți dumneavoastră, această suferință mare. Dar avem o datorie politică, mai ales noi aici cei din această comisie, și anume să încercăm să vă ajutăm pe cât posibil pentru ca ca să obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Doresc să spun imediat că noi aici nu dorim să judecăm Mexicul, Mexicul și guvernul mexican, chiar dacă noi nu înțelegem cum e posibil să existe această legătură atât de strânsă între traficul de droguri, poliție și uh, domeniul politic în anumite părți ale țării. Și dacă nu e nimic de ascuns, atunci cred că trebuie să se deschidă o, anchet o anchetă pentru a clarifica situația acestor tineri dispăruți, pentru ca familiile să obțină răspunsuri concrete. Și cred că astfel s-ar putea um, face ceea ce președintele Mexicului a spus de mai multe ori și anume să se poată da pagina, să se depășească această situație dificilă din uh, țara sa. Deci, uh, mesajul nostru este să ne păstrăm calcul, de, calmul, dar să rămânem fermi. Tito, pentru că după de 4 mesi... Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm că după patru luni de eforturi putem să discutăm cu victimele în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, noi o să cerem să se facă dreptate în continuare și suntem cu tot sufletul alături de dumneavoastră. Trebuie să facem presiuni asupra autorităților mexicane dar uh, în momentul în care am adoptat uh, re, re, re, rezoluția în octombrie, mulți membri nu doreau să pună, să facă presiune asupra guvernului mexican. Dintr-un motiv sau altul. Deci avem standarde duble aici, după părerea mea. Copiii dumneavoastră au dispărut și erau studenți într-o facultate, la facultate de stat, deci e o crimă uh, guvernamentală și se pare că poliția a fost implicată, autoritățile au fost implicate într-o anumită măsură și au, sau au fost complice, fie fiindcă au comis aceste fapte sau fiindcă au încercat să le mușamalizeze sau fiindcă nu au încercat să le împiedice. Iată de ce trebuie să solicităm guvernului mexican să desfășoare o adevărată anchetă, să afle unde sunt copiii dumneavoastră. Mai mult, ar trebui să vedem de ce traficanții de droguri sunt folosiți pentru a stârpi mișcări sociale. Oameni care ies în stradă să protesteze împotriva sărăciei. Noi cerem să, noi cerem să se asigure securitatea uh, Mexicului, securitatea dumneavoastră și a, a avocaților dumneavoastră, a avocaților, pentru că de prea multe ori oamenii care uh, își fac glasul auzit sunt uciși. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt uh, copreședinte la Eurolat și, în primul rând, uh, vreau să-mi exprim față de părinții a doi dintre, dintre studenții dispăruți, vreau să-mi exprim condoleanțele și solidaritatea față de dumneavoastră. Dacă uh, dacă aș fi... Dacă aș fi părinte ca dumneavoastră, și eu aș crede același lucru, că copiii mei nu au fost uciși, că anchetele ar trebui să se să continue și să se facă eforturi în continuare pentru a fi găsiți, aș, găsiți, aș face același lucru. Pe mine mă a îngrijorat, mă îngrijorează un lucru pe care îl găsesc ciudat, și anume că guvernul mexican a recunoscut faptul că că a avut loc versiunea cea mai atroce, că s-a întâmplat, cea care face, care le, le pângărește cel mai mult imaginea. Doamna Lehidenio spunea că există unele îndoieli, planate unele îndoiele asupra evenimentelor, dar guvernul, dar guvernul mexican a recunoscut versiunea, a, a mărturisit versiunea cea mai uh, oribilă, și anume că poliția locală i-a răpit pe acești tineri la ordinul unei autorități locale și apoi i-a ucis. I-a ucis, nu știu dacă există suficiente probe sau nu. Doamne, sper să nu există, fiindcă dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș încerca din răsputeri să cred că copiii mei sunt încă în viață. Există această posibilitate, da, și aveți dreptul să continuați, să vă continuați uh, lupta și eforturile de a arunca lumina asupra acestor evenimente, dar noi am făcut exact ce ne-ați cerut dumneavoastră. Am denunțat guvernul mexican, am spus că s-a dat dovadă de complicitate, că autoritățile locale, poliția locală și crima organizată au mers mână în mână și au comis o crimă atroce, cea mai atroce crimă imaginabilă și toată lumea, toată lumea de, de Australia până în Canada și nu spun asta um, uh, hiperbolic, ci vreau să vă spun că toată lumea a fost oripilată de ce s-a întâmplat în Iguala. Și vă rog să știți că pentru prima dată se face această legătură, când, când pentru prima dată aceste legături între poliție și crima organizată au făcut obiectul unei condamnări uriașe la nivel internațional și în Parlamentul European, iar noi am cerut guvernului mexican să ancheteze această situație și să arunce lumina asupra faptelor întâmplate. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nu știu cine are dreptate și cine nu are, dar procurorul, procurat, dar parchetul mexican a prezentat o versiune a evenimentelor care compromite semnificativ guvernul mexican. Din păcate, s-ar putea să fie adevărat, fiindcă sunt varianta cea mai groaznică uh, în ceea ce privește răspunderea guvernului. Eu cred, lăsând la o parte ce am făcut deja cu privire la declarația Parlamentului din noiembrie de la Strasburg, cred că un lucru pe care îl putem face astăzi, după ce v-am ascultat pe dumneavoastră, este să cerem guvernului mexican să nu claseze acest caz. Asta este foarte important, fiindcă este dreptul dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră ca ancheta să fie menținută deschisă. Cu asta suntem cu acest lucru suntem cu toții de acord. Trebuie să cerem guvernului mexican să nu, să nu claseze acest caz, fiindcă mai rămân lucruri neexplicate și până la urmă totul trebuie să fie clarificat și dumneavoastră aveți dreptul la adevăr. Mulțumesc. Mulțumesc, vicepreședintele uh, Comisiei Delegației cu Mexic, domnul Blanco are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe, în săptămâna cu 20 februarie va avea loc o, o delegație la Mexic, în Mexic. Și cu această ocazie vom continua poziția Parlamentului European și vom discuta această chestiune cu guvernul mexican. Vreau să îmi manifest solidaritatea și, eh, și vreau să vă spun că vă înțelegem și vă împărtășim durerea. Aceste evenimente au zruncinat întreaga lume. Așa cum spunea vorbitorul meu, nu putem să permitem clasarea acestui caz atâta timp cât planează îndoieli asupra sa. E drept că Parlamentul European a avut ca reacție o rezoluție prin care cerea guvernului mexican să ofere explicații cu privire la cele întâmplate. Guvernul mexican trebuia să să-i urmărească în justiție pe, pe vinovați. Și a trebuit să recunoaștem faptul că guvernul mexican a mers în această direcție. Așa cum spunea Ramon, poate că ce a făcut guvernul mexican nu este suficient pentru părinți, pentru familii. Nimic nu va fi suficient, fiindcă e imposibil ca ceva să fie suficient în momentul în care acești studenți au fost victimele acestor acțiuni barbare, dar trebuie să recunoaște faptul că guvernul mexican nu a stat cu, mâini, cu brațele în sân nu a închis ochii la ce s-a întâmplat, a luat uh, decizii și și-a asumat în parte răspunderea celor întâmplate. Și asta este important, fiindcă într-o democrație statul de drept trebuie să funcționeze. Acesta este un element central al democrației, iar statul de drept trebuie să funcționeze și a funcționat. Înțeleg că nu este suficient Înțeleg că trebuie să se disipeze toate îndoielile și întrebările care mai rămân. Avem nevoie de rapoarte științifice, așa cum s-a spus deja, avem nevoie de dovezi științifice și, bineînțeles, vă, să puteți conta pe înțelegerea noastră și pe sprijinul nostru în acest sens. Noi vom face tot ce putem pentru a ne asigura că în cadrul dialogului nostru cu autoritățile mexicane se va înregistra în continuare progres pentru a nu mai exista niciun fel de îndoială, de incertitudine asupra acestor evenimente. Deci să, să știți că vă puteți bizui pe sprijinul nostru, pe înțelegerea noastră. Mulțumesc, domnule Blanco, domnul Corau. Evidentă. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, și eu doresc să-mi exprim solidaritatea cu părinții prezenți astăzi aici. Bineînțeles că de când am aflat această veste, am aflat despre această atrocitate și pentru și am fost și noi la fel de impresionați ca și restul lumii și am transmis guvernului mexican Uh, mesajul nostru. Problema este că e vorba de un stat Guerrero care nu este controlat de guvernul federal mexican. Este un stat cu multe zone în lume unde criminalitatea organizată, unde cartelurile drogurilor reușesc prin legăturile lor economice și uh, puterea socială reușesc să controleze lucrurile mai bine decât guvernul cu care avem noi dialog. Aceasta e problema. Întrebarea e ce putem face noi Parlamentul European. Putem ajuta guvernul mexican să fie mai prezent și mai, mai tare pe poziție față de aceste, aceste rețele criminale, dar dacă nu există mai multă colaborare internațională, nu se obține nimic pentru că fondurile acestor traficanți sunt enorme um, și guvernul federal nu face față. De aceea trebuie să se implic, ce întreaga comunitate internațională, nu doar prin mesaje politice. Mulțumesc, domnule Corau. Doamna Vesera, mulțumesc pe scurt, fiindcă cel mai important lucru este să să ascultăm pe invitații noștri. S-au spus deja multe dintre lucrurile pe care doream să le spun uh, de către colegul de la Eurolat și, și de către domnul Blanco de la delegația cu Mexic. Vreau să reiterez sprijinul Parlamentului European pentru dumneavoastră cu toate instrumentele pe care le avem dis- la dispoziție. Noi nu precupeți niciun efort în a apăra drepturile omului în întreaga lume. În întreaga lume. Era aici, am spus foarte clar că dorim să știm ce s-a întâmplat, dorim să ajungem la adevăr și vinovații să fie aduși în fața justiției. Nu există standarde duble nu se face niciun fel de diferență aici, o să, o să luăm măsuri, o să acționăm acolo unde se încalcă drepturile omului. Am vorbit despre China, Venezuela, Nigeria, oriunde au loc abuzuri și încălcări ale drepturilor, drepturilor omului și impunitate. În cazul acesta, guvernul a acționat prea târziu și a acționat prost, dar a acționat. Iar când vine vorba de anchetă, da, da, au, au luat măsuri nu suficiente, iar concluziile nu sunt clare, nu sunt suficient de clare pentru noi. Dar vreau să știți că, că vă stăm la dispoziție pentru a lua acțiuni și măsuri suplimentare care, de care va fi nevoie și suntem alături de dumneavoastră, vom solicita, vom discuta cu guvernul mexican și vom cere să vă sprijine și, și noi vă vom sprijini cu toate forțele noastre pentru a finaliza această anchetă, fiindcă aveți nevoie de răspunsuri. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, domnul președinte. Peste două săptămâni o să, o să fiu la Mexic. Eu sunt membru al delegației care se va deplasa acolo și avem suficient timp acolo să vedem ce se întâmplă la fața locului. Ați spus dumneavoastră că nu e ușor când, uh, când pui întrebări și când ești sub presiune, dar noi suntem obișnuiți cu presiunea. Am văzut ce s-a întâmplat la Bruxelles în ultimul timp și, și vă asigur că nu vom menține tăcerea. La delegația de la Bruxelles ne-am întâlnit cu studenți, am, uh, au avut loc uh, câteva dezbateri și înțelegem ce este în joc. Vă asigur că nu vom menține tăcerea la, în Mexic. Ne-am întâlnit și cu domnul ambasador care ne-a asigurat că se vor lua măsuri, ne-a, ne-a spus ce măsuri se vor lua și, și ne-a spus ce se face pentru a garanta independența procurorului general. Această chestiune va fi abordată din nou, iar uh, noi ne vom întâlni cu experții care nu sunt mexicani, dar care trăiesc în Mexic, deci ei au experiența necesară și ne vor oferi o analiză obiectivă. Iată deci o ocazie foarte bună de a, de a căpăta acest nou punct de vedere. Solidaritatea s-a manifestat în această sală de către toată lumea și dorim să se să ajungem la rezultate bune, dorim să îmbunătățim viața oamenilor, nu știm care va fi impactul nostru, dar nu vom ține, nu vom, nu vom rămâne în tăcere, vom vă face la auzit și acest lucru se va întâmpla și la Mexic peste două săptămâni. Mulțumesc, domnule Man. Domnul Ostrevicius. Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Bineînțeles, ne, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul uh, față de aceste familii și trebuie să protestăm împotriva a ceea ce s-a întâmplat în Mexic, dar cred că trebuie să dăm dovadă de mai mult de, de, de mai multă de atitudine mai practică. Trebuie să facem propuneri pentru uh, a ajuta organizațiile apărătorilor drepturilor omului care sunt implicați aici. Când am vorbit despre planul de acțiune privind drepturile omului, am văzut că s-au prevăzut un milion de euro pentru Mexic. Putem cere delegației UE să folosească acești bani direct și foarte practic pentru a ajuta comisiile independente pentru, a, a, sau organizațiile drepturilor omului și familiile care suferă de pe urma celor, celor uh, întâmplate și poate au nevoie de asistență juridică, cred că trebuie să luăm astăzi o decizie practică. Mi se pare o idee foarte bună. După ce încheiem intervențiile colegilor, putem aborda această propunere. Acum voi da cuvântul reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă, domnul Gros, care urmărește acest dosar și cunoaște toate detaliile. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Gros, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Și noi dorim să transmitem condolențele noastre familiilor. Vă înțelegem durerea și dorința de a se face lumină în cele întâmplate. Doamna înalt reprezentant și Serviciul de Acțiune Externă au urmărit cu multă atenție ce s-a întâmplat la Iguala și protestele din întregul Mexim din urma acestor uh, întâmplări. Societatea mexicană a fost șocată de ce s-a întâmplat, dar și comunitatea internațională. Aceste evenimente au atras atenția mass mediei locale și internaționale. Delegația UE Mexic, cu acordul șefilor de misiune în toate statele membre prezente în Mexic, au transmis foarte devreme o declarație pentru a-și uh, um, exprima preocuparea și pentru a cere o anchetă imparțială. Așa cum s-a spus, și Parlamentul a condamnat acest incident în rezoluție de pe 23 octombrie și în același timp a cerut ca Uniunea Europeană să sprijine mai mult guvernul mexican în lupta, în lupta sa împotriva criminalității organizate uh, la toate nivelurile um, autorităților publice din Mexic. Cerem autorităților mexicane să facă toate eforturile pentru a determina soarta studenților dispăruți, uh, să urmărească făptașii și să facă tot ce e nevoie pentru a preveni situații uh, similare pe viitor. Ne bucurăm că ați venit astăzi aici la Bruxelles și um, Așteptăm întâlnirea cu dumneavoastră de la Serviciul de Acțiune Externă de mâine după masă. S-a spus că guvernul a răspuns cumva, a reacționat cumva. Ne bucurăm de reforma uh, securității anunțată de președintele Mexicului, care acum este discutată de Congresul Mexican. Aș dori să subliniez faptul că UE și Mexicul sunt parteneri strategici, avem um, convergență de opinie, în domeni, de opinie în domeniul drepturilor omului și în forumurile internaționale, cât și în mod bilateral. Avem un dialog continuu privind drepturile omului și un dialog privind securitatea și justiție. Și um, astfel putem discuta deschis toate aspectele legate de drepturile omului și securitate în Mexic și în Uniunea Europeană și am discutat despre lupta împotriva criminalității organizate și reforma um, sistemului penal. Vom continua să folosim uh, dialogul cu Mexicul, mai ales în domeniul drepturilor omului, care va avea loc pe 16 și 17 aprilie în Mexic și dialogul privind securitatea și justiția, pe care îl pregătim în momentul de față și așteptăm să se fixeze data în următoarei runde din acest dialog. Vom folosi acest dialog pentru a sprijini eradicarea impunității și pentru a promova respectarea drepturilor omului, inclusiv lupta împotriva criminalității organizate și uh, reforma uh, judiciară în domeniul penal. Sprijinim prin acțiuni concrete eforturile guvernului mexican. Și doresc să spun câteva cuvinte despre cooperarea actuală. Avem un proiect care se numește Laboratorul de Coeziune Socială 2 cu o participare de 11 milioane de euro din partea UE. UE sprijină uh, consolidarea capacităților la nivel de instituții și uh, în statele Oaxaca și San Luis Potosi. Și avem și proiecte în cadrul instrumentului urban pentru drepturile omului și uh, programul tematic pentru actori nestatali, care sprijină aproximativ 30 de proiecte ale unor ONG-uri, inclusiv în domeniul reformei uh, justiției, uh, în domeniul penal, și bugetul este de aproximativ 5 milioane de euro. Deci condamnăm ce s-a întâmplat cu toată puterea și energia noastră, uh, sprijinim guvernul mexican pentru a face lumină, pentru a duce făptașii în fața justiției și pentru a îmbunătăți securitatea în zonă și să facă reformele necesare. Mexicul s-a arătat foarte deschis dialogului și cooperării cu UE. Putem sprijini Mexicul putem sprijini autoritățile naționale în uh, această situație foarte dificilă. Mulțumesc, domnule Gros. Acum dau cuvântul pentru încă două minute părinților, studenților dispăruți, care doreau să mai adauge ceva. Vă rog foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp. Eu simplemente doresc doar să vă spun pentru că guvernul, nici nu știu cum să-i spun, vă spune dumneavoastră una și în Mexic face alta. Ne, vă spune că ne sprijine, dar nu e așa. Noi, părinții, suntem uh, um, suntem, suntem limitați în mișcarea noastră toate anchetele făcute, toate angajamentele luate și au angajamente aici și pe hârtie, dar uh, în realitate nu fac nimic. Noi, în calitate de părinți și de mexicani, nu mai credem în guvernul nostru. Mulțumesc. Vreți să spuneți, să adăugați ceva? Aș dori mai întâi să vă mulțumesc. Sper că veți continua să ne sprijiniți Noi spunem că ceea ce ni s-a întâmplat nouă nu dorim să vi se întâmple într-o zi dumneavoastră, ca părinți. Mulțumesc foarte mult! Al embajador. Așa cum uh, facem de obicei, voi da cuvântul reprezentantului diplomatic al Mexicului, domnul ambasador Gamacho. Aveți cuvântul. Yeah. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Breve Vă mulțumesc doamnă președinte. În această scurtă intervenție aș dori să mă adresez mai întâi părinților, studenților dispăruți. Doresc să mi exprim solidaritatea cu ei și cu toate persoanele din familiile acestor studenți dispăruți. Sunt uh, foarte afectate crimele care au avut loc la Iguala Ceea ce s-a întâmplat ne-a emoționat pe toți, pe toți mexicanii. Statul a acționat în mod hotărât și radical în urma acestor crime, a mobilizat toate resursele care stau la dispoziție. Amploarea și rezultatele anchetei sunt fără precedent. 99 de persoane care au participat la aceste evenimente au fost arestate și vor fi judecate. Printre aceștia se află primarul din Iguala și soția lui, precum și șefii organizației criminale. Astăzi, 487 uh, expertize legale au, făcut, uh, au avut loc și au fost strânse mărturii, s-au făcut două reconstituiri avocații familiilor au avut acces direct de-a lungul întregii anchete la cele 85 de volume și 13 anexe de la dosar. Numeroși experți internaționali au participat la anchetă, cum ar fi echipa din Argentina de Uh, antropologie sau uh, experți de la Universitatea din Innsbruck, Austria. Statul va aplica pedepsele prevăzute de justiție în mod exemplar ca să nu se mai repete așa ceva. Transparența a fost fundamentală în cadrul acestei anchete. Guvernul federal alături de familiile victimelor și reprezentanților a pregătit um, alături de Conferința Interamericană pentru Drepturile Omului un program tehnic care va completa acțiunile de la nivel național din cadrul anchetei și această comisie a numit cinci experți străini independenți și tot în dovadă de deschidere, pe 2 decembrie, guvernul mexican a invitat în mod oficial sub comisia drepturilor omului să vină în vizită în Mexic, în vizită oficială, ca să vadă cu propriul ochi care este situația în această anchetă. Sper că veți veni cât de repede în, în vizită. Așa cum a spus președintele Mexicului. Țara mea a fost foarte afectată de ce s-a întâmplat la Iguala. Guvernul este la fel de consternat și îndurărat ca și familiile. Am reacționat în mod foarte clar, categoric și transparent. Guvernul mexican este convins că singura modalitate Um, de a alina durerea este pacea și justiția. Permiteți-mi, doamnă președinte, să răspund pe scurt la ceea ce a spus domnul Ramon Haureghi. Ancheta nu s-a încheiat, dosarul nu s-a închis, nu a fost închis și nu va fi închis atâta timp când nu se va determina absolut clar ce s-a întâmplat și atâta timp cât nu îi vom aresta pe toți cei care încă fug de justiție. Așteptăm încă expertiza la Universității din Innsbruck, dar, așa cum am spus, deja 99 de persoane sunt în închisoare și își așteaptă uh, procesul. Transmit. Vă mulțumesc, excelență, vă mulțumesc uh, dumneavoastră, părinților, ne exprimăm încă o dată solidaritatea cu părinții, nu ne-am încheiat Uh, participarea, continuăm uh, să uh, rămânem implicați și în ceea ce privește propunerea domnului Austrevicius, poate putem trimite o scrisoare Comisiei Direcției Generale DEFCO pentru că s-au prevăzut fonduri importante pentru Mexic, un milion de euro și putem sugera ca o parte importantă a acestor fonduri să fie consacrate unei anchete independente și sprijinului familiilor. Deci, dacă sunteți de acord, vom trimite o scrisoare în acest sens. Vă mulțumesc pentru prezență și contați pe sprijinul nostru. si son tan amables de tomar asiento. Vă rog să luați loc. Dacă nu doriți să rămâneți la ședință, vă rog să vă continuați discuțiile în afara sălii și trecem la ultima parte a ședinței noastre. Urmează schimbul de opinii cu domnul Bert Toierman. Bine ați venit. Sunteți președintele COHOM. Este vorba de grupul de lucru pentru drepturile omului, Consiliul ONU pentru drepturile omului și ne veți prezenta prioritățile Consiliului ONU pentru drepturile omului de la Geneva, care va avea loc pe 28 martie. Subcomisia noastră va trimite o delegație la acest Consiliu Domnule Tărman, vă mulțumesc pentru prezență și aș dori să vorbesc pe scurt despre următoarea reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, pentru că acesta este uh, un schimb de opinii regulat și sper să așa să rămână. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere să mă întâlnesc cu comisia dumneavoastră, să avem un schimb de opinii în legătură cu prioritățile UE pentru următoarea sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului. Această comisie și Parlamentul European sunt foarte importante în activitatea noastră multilaterală pentru drepturile omului. Deci este un lucru foarte pozitiv că trimiteți o delegație la Geneva și urmăriți activitatea noastră cu multă atenție. și pentru Serviciul de Acțiune Externă și pentru statele membre este foarte important acest dialog. Doamna înalt reprezentant va participa anul acesta în segmentul de la nivel înalt al Consiliului Drepturilor Omului la începutul sesiunii uh, alături de miniștri din multe state și se vor adopta concluzii pentru sesiunea din martie și următoarele și mesaje publice și facem o planificare strategică a priorităților UE din anii următori. După cum știți, dăm multă importanță unui sistem multilateral al drepturilor omului în care Consiliul Drepturilor Omului are un rol central în abordarea unor aspecte tematice în domeniul drepturilor omului, dar și pentru a reacționa la încălcările drepturilor din întreaga lume. Este foarte important ca un înalt uh, comisar pentru drepturile omului va veni la Bruxelles um, pe 23 și 24 martie, sper că și aici la Parlament, și a intrat în funcție pe 1 septembrie și între timp în această funcție um, a făcut foarte multe. Suntem impresionați de tot ceea ce a făcut în altul comisar pentru drepturile omului și sprijinim activitatea. Efortul pentru a apăra libertatea de exprimare, de asociere, libertatea societăților în Consiliul Drepturilor Omului, dar și în țări terțe unde sunt multe probleme, dar și egalitatea de gen, drepturile femeilor și mai ales că acum se fac 50 de ani de la o rezoluție a ONU eveniment important, uh, în același timp cu a 51-a sesiune pentru drepturile femeilor. Uh, acest subiect uh, necesită atenție din partea noastră. Mai întâi, prioritățile specifice pe țară vor fi discutate la următoarea sesiune și câteva cuvinte despre priorități tematice, foarte pe scurt, pentru că apoi vom avea o dezbatere. În ceea ce privește inițiativa UE, UE va avea din nou un rol de lider cu o rezoluție privind situația drepturilor omului în Myanmar, Birmania. În rezoluție se va recuno- recunoaște progresele făcute, dar e nevoie în continuare de o astfel de rezoluție pentru că încă avem preocupări în legătură cu situația din această țară și zonele de conflict precum și aspecte legate de drepturile omului acum înainte de alegeri și nu s-au făcut progrese în legătură cu crearea unui birou al înaltului comisar al drepturilor omului în această țară, care este foarte importantă pentru noi. UE, alături de Japonia, vor prezenta o rezoluție privind situația drepturilor omului în uh, Corea de Nord, în urma rezoluției de anul trecut, după raportul Comisiei de Anchetă în legătură cu statele drepturilor omului în această țară. E vorba de prezentarea în, în uh, fața Tribunalului Internațional Penal, dar și extinderea mandatului uh, raportorului special. De asemenea, se va aborda criza din Siria, din Irak. În legătură cu Siria, următorul raport al Comisiei de Anchetă va fi prezentat și aici este important abordarea problemei impunității și atrocitățile um, armatei uh, statului islamic și al, ale Daesh și așteptăm un raport de anchetă din partea ONU în legătură cu atrocitățile comise de ISIS. De asemenea, va fi abordată criza și escaladarea situației din Ucraina. Aceasta trebuie să primească atenție din partea noastră. Uh, sprijinim misiunea de monitorizare, care este o sursă foarte importantă de informații independente în legătură cu încălcările drepturilor omului și vom vedea cum vom putea aborda situația cel mai bine în Consiliu alături de ceilalți parteneri. De asemenea, trebuie să ne gândim la extinderea mandatului pentru Iran. Uh, evident, din motive evidente nu pot să intru în detalii. Și un alt punct uh, pe ordinea de zi a Consiliului este Sri Lanka, unde avem o evoluție importantă pentru că există un nou guvern care s-a angajat cu Uniunea Europeană și cu alții pentru a vedea cum să rezolvă problema reconcilierii uh, țării. Ne salutăm acest lucru și ne angajăm deja cu uh, guvernul. Și sperăm că și ONU poate să sprijine acest proces ca să fie un proces de încredere. Atunci când vorbim despre vecinătatea sudică, mai sunt și alte țări de, care ne preocupă. O să urmărim în continuare uh, situația din Egipt și situația drepturilor omului va fi marcată în declarații la Consiliu. Pentru sesiunea din martie sunt mai multe rapoarte legate de situația drepturilor omului din uh, Palestina și de conflictul din Gaza de vara trecută, dar de asemenea și raportorul special, domnul Bibisono, uh, s-a asigurat că ONU va adopta rezoluții pe această temă. Atunci când vorbim despre continentul african, sunt multe situații care trebuie să fie rezolvate în martie. Nu există vreo ierarhie. Începem cu Sudanul. Încă de anul trecut am considerat că Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie să stabilească o procedură pentru a analiza situația. Uh, din păcate, uh, Uniunea Africană nu a acceptat publicarea raportului legat de Sudanul de Sud și sperăm totuși să se rezolve până la urmă această situație. Alte puncte de pe ordinea de zi, Mali, coasta de Fildeș, Republica Centrafricană uh, și altele, acolo unde vorbim despre actualizări ale situațiilor discutate până acum. Trebuie de asemenea să vedem cum se poate rezolva cel mai bine situația drepturilor omului atunci când vorbim cu partenerii africani. În ce privește subiectele tematice, lucrăm deja cu partenerii noștri din America Latină pentru niște rezoluții privind drepturile copilului. Lucrăm, UE lucrează la o inițiativă privind libertatea de religie sau credință care este deosebit de importantă având în vedere ultimele evenimente și, bineînțeles, uh, ținem legătura și cooperăm și cu Organizația pentru um, Cooperare Islamică. De asemenea, există inițiative naționale importante care deschid part- din partea unor state membre care deschid parteneriate cu state din alte regiuni și care vizează democrația, statul de drept și drepturile omului. S-au sponsorizat și mai multe evenimente, inclusiv pe tema libertății de religie și credință. Uh, doar câteva cuvinte pentru a vă spune ce se întâmplă după martie, pentru că trebuie să gândim pe termen lung. Noi avem o planificare pe tot anul, avem în iunie uh, o acțiune în care vom discuta despre situația din Belarus Uh, și o să vedem extinderea mandatului uh, raportorului special și avem și multe discuții tematice. Una va fi legată de drepturile omului pentru migranți, acolo unde raportorul special va trimite un al doilea raport uh, Raportorul special a fost la începutul săptămânii la Bruxelles și s-a întâlnit cu președintele subcomisiei. Deci este un raport pentru care vrem să ne uh, pregătim foarte bine pentru a avea o reacție cuprinzătoare atunci când raportul va fi prezentat în iunie. Tot în iunie vom discuta despre mediul de afaceri și drepturile omului. Iarăși trebuie să ne pregătim foarte bine pentru, lunile, pentru acest raport în lunile care urmează. Apoi uh, Drepturile omului sunt iarăși pe ordinea de zi din iunie, se vor negocia rezoluții importante, inclusiv în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Și tot în iunie sau cel mai târziu în septembrie sperăm să avem um, o rezoluție în ceea ce privește drepturile LGBTI. După ce s-au făcut progrese anul trecut, în urma unei rezoluții adoptate de mai multe țări din America Latină la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a primi sfaturile dumneavoastră ca să vedem cum putem să lucrăm mai bine în lunile care vin. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Toierman. Vă mulțumesc pentru calitatea acestui raport și pentru informațiile uh, aprofundate pe care ni le-ați oferit. O să începem cu o rundă de vorbitori. Doamna Lohbiller este prima. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Toierman. Este extrem de interesant și util să avem un briefing atât de compact uh, pentru sesiunea din martie și din iunie. Azi dimineața am avut o dezbatere Uh, în ceea ce privește instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și m-am bucurat să văd că biroul înaltului comisar pentru drepturile omului uh, va primi uh, cele 4 milioane în fiecare an. Dar există o discrepanță, din câte înțeleg, în ceea ce privește birourile regionale pentru diversele programe și există un deficit. Există vreo posibilitate să se aloce sprijin financiar mai mare pentru acest uh, birou. Înțeleg că mult mai multe fonduri uh, sunt puse la dispoziție pentru situația din Siria, dar sunt curioasă dacă sunt și alte proceduri. Mă bucur să aud că înaltul comisar va veni în vizită la Bruxelles. Și cred că ar fi bine pentru subcomisia noastră și sau comisia AFET să aibă o întâlnire cu domnia sa. Pentru că în trecut Uh, domnia sa a susținut foarte mult uh, activitatea noastră și e bine să se sublinieze că activitatea noastră ține mult de activitatea înaltului comisar și de concluziile și recomandările sale. Am început lucrul la rezoluția de la Geneva, dar sperăm să facem acest lucru S-ar putea însă să nu fie gata pentru adopție la începutul Consiliului. Deci trebuie să ne asigurăm că diplomații citesc textul la timp, așa încât ar fi bine dacă ne-ați putea ajuta. Acum, e clar că există o schimbare de guvern în Sri Lanka. Ministrul de Externe a fost aici a vorbit cu niște deputați, dar și cu Comisia. În ceea ce privește încălcările drepturilor omului, o parte din această rezoluție de la Geneva este înființarea unui sistem de anchetă independentă pentru a afla cât de mult au fost implicate armata și guvernul în uh, crimă în război în 2009. Înțeleg că guvernul din Sri Lanka pregătește un fel de anchetă, nu anchetă internațională, așa cum a fost solicitat în, în rezoluția anterioară, ci un fel de amestec. Deci nu ce au la nivel național, care nu s-ar califica uh, drept independentă, dar încearcă să colaboreze cu ONU și mi-ar prinde bine informații suplimentare dacă le aveți. Apoi, cred că ne-ați spus în trecut că există o rezoluție tematică în ceea ce privește încălcările drepturilor omului împotriva minorității rome. Vreau să știu dacă încă mai e pe ordinea de zi, pentru că am înțeles că e un subiect uh, important în UE și în Balcanii de Vest, dar exista reticență pentru uh, sprijinirea acestei rezoluții din partea UE. Uh, ați spus că în iunie mm, vă concentra pe mediul de afaceri și drepturile omului. Eu știu că unele dintre grupurile politice nu sunt de acord cu abordarea UE, deci că UE nu susține această inițiativă de a avea elemente obligatorii, obligatorii din punct de vedere juridic. Deci vreau să știu că dacă dezbaterea este la același nivel la care era anul trecut. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Lohbile, Lohbile domnul Panțerii. Nu doresc să mă repet, adaug doar două lucruri. Nu știu care e părerea dumneavoastră, am ascultat ceea ce ați spus și multe lucruri au fost deja subliniate, dar cred că merităm și acum înainte de sesiunea 1 privind drepturile omului a venit momentul, având în vedere ceea ce a discutat aici în Parlament uh, și de altfel luni votăm raportul privind drepturile omului în Parlamentul European, mă întreb dacă n-a venit momentul să se facă un uh, salt de calitate în abordare, adică să dea un caracter mai orizontal subiectului drepturilor omului. Am impresia ciudată că noi ne ocupăm de drepturi ale omului care, dacă ne gândim de asemenea la zonele deschise de dumneavoastră, sunt uh, fac obiectul unei lipse de acțiuni politice sau unei acțiuni politice ex ex excesive. Și la ONU, cred că în sesiunea ONU trebuie cât să se revină foarte ferm asupra acestui aspect, și anume ca toate acțiunile politice să includă și considerații legate de drepturile omului. Dacă nu, de fiecare dată riscăm să intervenim prea târziu, pentru că, practic, dacă nu există acțiune politică, politică care să ne sprijină prioritățile. În rest, nu, nu mă mir că se încalcă drepturile omului acolo unde au loc conflicte. Dar, în mod inevitabil, vom avea probleme legate de încălcarea drepturilor omului. Deci, conceptul trebuie să fie schimbarea de abordare pe care o cer și pe care o, uh, și în Uniunea Europeană în relațiile cu celelalte instituții. Acum, pe, în legătură cu aspectele tematice, doresc să adaug doar două subiecte în legătură cu, asupra cărora cred că ar trebui să ne oprim. Mai întâi, drepturile legate de schimbările climatice pe care le discutăm pentru prima dată. Este un aspect important căruia trebuie să-i facem față și un al doilea element pe care nu l-am auzit, dar poate n-am auzit eu bine, n-am fost atent, dar având în vedere consecințele acțiunilor teroristilor la nivel global, controlul mediilor digitale și drepturilor legate de acestea merită anchetate mai mult. Mulțumesc! No va a haber más palabras pedidas. Muchas gracias, señor Panseri. Nu mai dorește nimeni să intervină. Vă mulțumesc, domnule Panseri. Sprijin observațiile dumneavoastră și vă reamintesc că fundamentul uh, uh, politicii noastre ar trebui să fie respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Pentru asta luptăm deocamdată. trebuie să ne asigurăm că statul de drept și drepturile omului sunt uh, protejate. Domnul Toyman, aveți cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări importante. N-am vrut să vorbesc prea mult, deci n-am putut, n-am putut să acopăr toate subiectele care au apărut. Există multe inițiative pe care va trebui să le uh, Uh, tratăm inclusiv pe subiectele menționate. Uh, la întrebările doamnei Lochbiller, uh, finanțarea pentru instrumentul european pentru democrație, considerăm că este important să se include în regulament ca instrumentul este beneficiar clar al finanțării. Și atunci când noul înalt comisar a preluat mandatul, a solicitat o contabilitate clară și a ajuns la concluzia că este destul de periculoasă situația. A fost nevoit să uh, concedieze o parte din personal și să închidă sedii, dar a făcut apel pentru creșterea uh, finanțării. În mod ideal, uh, ar veni de la un buget în care procentajul pentru drepturile omului să nu fie unul limitat. Dar, cu siguranță, atunci când va veni la Bruxelles, va uh, uh, solicita fonduri suplimentare din partea UE și a statelor membre, să caută și surse alternative de finanțare. Dacă vedeți, o mare parte din uh, finanțarea extrabugetară vine din partea UE și a statelor membre și vrem de asemenea să se extindă baza de donatori. Și am încercat să găsim finanțări suplimentare, spre exemplu finanțarea pentru Siria sau activități specifice pentru fiecare țară. Fiecare țară este o cale de a găsi bani suplimentari dincolo de instrumentul pentru democrație. Cred că este important ca el să fie invitat fie la DROA, fie la AFET. Și presupun că va discuta despre subiectele importante. În ceea ce privește Sri Lanka, prim-ministrul uh, a fost uh, la Bruxelles, cum am spus, consilierul uh, președinției pe temele drepturilor omului a fost la Geneva încă nu este clar în ce direcție vor merge lucrurile, dar vrem un angajament clar pentru a avea o anchetă independentă și credibilă la nivel național, cu sprijin internațional, în special din partea biroului înaltului comisar pentru drepturile omului. Uh, S-a solicitat chiar o anchetă cuprinzătoare, a cărei raport va fi prezentat în martie. Și uh, aceste țări, uh, cu sprijinul UE, se vor angaja uh, într-un proces de colaborare cu guvernul din Sri Lanka dar detaliile exacte nu sunt încă hotărâte. Este un proces în derulare care va, fi, va avea loc și în săptămânile următoare. E nevoie de mai mult timp pentru a hotărâ clar care este situația și cum putem susține procesul. Ceea ce privește minoritatea romă, Federația Rusă a venit uh, cu o rezoluție privind situația romilor, total pe neașteptate. Este, a fost precepută drept o uh, motivată politică această rezoluție, dar UE a fost reticentă pentru că nu exista un efort uh, uh sincer de a rezolva situația, ci mai degrabă o răfuială politică. Uh, Uh, evident, uh, este un subiect important și noi ne-am angajat în uh, negocieri privind rezoluția. În această rezoluție, raportorul special a fost solicitat să facă un studiu în ceea ce privește situația romilor din lume și acum încercăm să avem rezultatele acestui studiu nu știu foarte clar când va fi pregătit acest raport, probabil pentru sesiunea din septembrie, dar vrem să uh, vrem ca acesta să fie un proces pozitiv în care să se implice toată lumea. În ceea ce privește mediul de afaceri și drepturile omului, aș vrea doar să vă spun că știți care sunt uh, dificultățile cu rezoluția Problema a fost că acesta este un subiect extrem de important și uh, a fost nevoie de mulți ani pentru a se ajunge la un consens. Suntem la începutul implementării uh, și doar Europa a început să ia măsuri pentru implementare. S-au făcut niște planuri naționale de acțiune care acum sunt considerate drept uh, ghiduri de bune practici. Deci inițiativa de anul trecut uh, a fost uh, prematură, practic. Mai ales pentru că nu putem evita procesul, ci trebuie să plecăm de la el. Rezoluția a fost supusă la vot de aceste țări. Noi am exprimat poziția că noi nu vom, UE uh, și statele membre nu vor participa dar am avut ulterior un număr de discuții și vom urmări de aproape situația și poziția noastră este că dacă sponsorii sunt serioși și chiar le pasă de acest subiect, nu vor doar o discuție politică, atunci aceștia trebuie să facă niște pași pentru ca procesul să devină credibil și uh, să fie uh, înclinat spre succes, nu spre eșec. Uh, grupul de lucru care se va reuni pentru prima oară probabil în iulie ar trebui să aibă drept președinte o persoană care are credibilitate, expertiză și care reunește diversi actori. În al doilea rând, ar fi important ca acest grup să nu fie limitat de cooperarea transnațională, la fel nici instrumentele obligatorii. Pentru că uh, atunci când uh, s-au întâmplat aceste incidente în Bangladesh, de exemplu, au fost implicate companii locale, nu transnaționale. În al treilea rând, trebuie să se facă un, trebuie să se ia un angajament clar față de implementare, pentru că instrumentul uh, obligatoriu din punct de vedere juridic nu va veni mâine. Și de aceea nu trebuie să se submineze eforturile existente. Și nu în ultimul rând, Vrem să avem garanții clare că va apărea expertiza necesară și că este un proces inclusiv care include și comunitatea de afaceri și societatea civilă. Uh, Același țări care cereau acest proces au început să ceară uh, eliminarea unor prevederi uh, anul trecut, tocmai din cauza implicării mediului de afaceri și ne dispare credibilitatea în acest fel. Vom face o evaluare în iulie și vom avea o poziție finală dacă și cum participăm la aceste lucruri. Deci, asta este abordarea noastră. Domnule Panțeri, ați uh, discutat despre niște lucruri importante. E clar că ce facem la Consiliul uh, ONU trebuie să facă parte din angajamentul nostru general și trebuie să fie integrat în ceea ce facem față de aceste țări. Și astfel cred că în ultimii ani am avut o schimbare de abordare, dar trebuie să mai facem câte ceva. Și un element cheie este cadrul juridic și panelul privind drepturile omului. Când am discutat prioritățile de țară la Geneva, Uh, acestea au uh, coincis cu prioritățile celorlalte instituții. Trebuie să vedem ce facem cu Asia, ce facem cu Orientul Mijlociu, deci uh, să ne asigurăm că ce facem legat de drepturile omului face parte din angajamentul nostru general drepturile omului trebuie să fie uh, o prioritate și în relațiile bilaterale. Ați menționat două, două aspecte legate de schimbarea climatică. Există niște rezoluții privind uh, drepturile omului la mediu. Slovenia deci este o, o inițiativă a unui grup de state membre. Iar în ceea ce privește confidențialitatea, Germania și Brazilia vor înainta o rezoluție privind dreptul la viață privată cu scopul de a numi un raportor ONU pe acest subiect, iar uh, Germania și Brazilia negociază la ora actuală cu alte țări pentru a adopta această rezoluție la sesiunea următoare. Cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc. Muchísimas gracias, señor Toyerman, por su eh, extensión. Vă mulțumesc pentru explicațiile noastre detaliate. Sperăm uh, că delegația noastră se va întâlni în cadrul vizitei la Geneva cu un alt reprezentant pentru drepturile omului. Ar fi interesant să putem organiza o reuniune pe acest subiect la Bruxelles. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc pentru explicații. Și vreau să vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc pe 26 februarie, între 9 și 12.30 la Bruxelles. Și pe, și um, pe 9 februarie la Strasburg se va vota raportorul domnului Panzeri. Deci este, este important această activitate, acest lucru, acest raport și este important pentru toți membrii AFET și subcomisia trebuie să fie prezent acolo pentru a vota acest raport uh, pe care l-a redactat uh, domnul Panzeri. Excelent raport, am avut ocazia să uh, contribui la acest raport și sunt impresionată de calitatea asta Vă mulțumesc!